aplicarea directivei, eu continui să monitorizez cu atenție situația din celelalte state membre. Mulțumesc! Grazie, comisar. Mulțumesc, doamnă comisar. Am încheiat discuția. Se va vota mâine la orele 12 și e, 30 de minute. Ora l'ordine de... Acum trecem la raportul domnului Gura Hökmark privitor la guvernanța economică globală. Dau cuvântul domnului raportor pentru 4 minute, vă rog. Doamnă președinte, înaintea unui, unor întâlniri cruciale pentru economia Europei, Consiliul European din această săptămână și reuniunea G20 de săptămână viitoare, în acest context, raportul încearcă să precizeze poziția Parlamentului înaintea reuniunii G20, o reuniune care va avea loc într-o perioadă de economică dificilă în întreaga lume și, nu în ultimul rând, în părțile noastre. Dar e o reuniune care va aborda și problema dezechilibrelor uh, din economia mondială, care pot fi descrise ca țări cu surplus și țări cu deficite. Însă, uh, acest lucru se datorează faptului că există o serie de economii emergente care au uh, contribuit la schimbarea arhitecturii economice mondiale. S-a înfrânt sărăcia în aceste țări, însă totuși mai există o serie uh, de țări unde sărăcia persistă și unde e nevoie de creștere și de mai multe șanse. Politicile din anumite economii majore contribuie la aceste dezechilibre. Vedem că lipsa de competitivitate din alte țări se mai adaugă la acesta. De aceea, la nivel global, trebuie să creăm un uh, echilibru. Însă, în acest sens, este nevoie de guvernanță globală și de instituțiile aferente. În primul rând, trebuie să fim conștienți de faptul că în țări cu o lipsă de competitivitate avem nevoie de noi politici și reforme. Dar, în același timp, Trebuie să ne asigurăm că există un flux comercial și către aceste economii care astăzi se protejează cu politici monetare artificiale. În raportul uh, meu, care a beneficiat de o susținere largă în Comisia Economică și Monetară și aș dori aici să mulțumesc raportorilor din umbră care au contribuit la găsirea unui consens larg, am identificat așadar uh, dezechilibrele structurale ca primă cauză a dezechilibrelor de cont curent. De aceea, trebuie la nivel global să instaurăm politici uh, monetare responsabile și, și valutele trebuie să fie complet convertibile și să deschidă calea unui comerț integral între țările cu surplus și țările cu deficit. Însă trebuie să analizăm și structura instituțională. Cred că cu cât ne dorim mai multă guvernanță globală, cu atât mai necesară este responsabilizarea instituțiilor, transparența și legitimitatea acestora. Noi considerăm că Reuniunea G20 este una dintre structurile cele mai importante, dar e important să putem obține o participare globală mai largă, o mai bună implementare a deciziilor și o mai înaltă, mai ridicată transparență. În acest context aș dori să subliniez importanța femeii și a Băncii Mondiale, pentru că acestea împreună cu OMC pot aduce transparență și legitimitate. Dar Uniunea Europeană trebuie să poată vorbi cu o voce puternică dacă vrem să contribuim la o guvernanță globală, dar și pentru a ne asigura că vor fi adaptate aceste instituții globale la realitățile de astăzi. Mulțumesc, domnule președinte. La parola. Da, mulțumesc. Hai cu domnul Kelly. Eh, eh, first of all, congratulations to Mulțumesc. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul Hockmark pentru acest raport. Vreau să spun două lucruri. În primul rând, Taxa pe tranzacții financiare a fost uh, menționată și de președintele Barroso ca fiind o chestiune de dorit, de implementat în Europa. Unii spun că în zona euro poate doar. Cred că e un lucru rezonabil, logic, în primul rând, pentru că e vorba uh, de colectare de fonduri și cred că și uh, sectorul financiar trebuie să contribuie, în special pentru că nu doar contribuabilii trebuie să participe și cred eu că ar trebui să se aplice uh, global pentru că altfel ar putea duce la denaturarea concurenței în anumite părți ale Uniunii Europene. În al doilea rând, uh, vreau să vă spun că sunt cu totul de acord cu domnul Hockmark că Uniunea Europeană trebuie să vorbească la unison și că merită uh,

a gazdasági kormányzás témája fokozottan hangsúlyos napjainkban. ahhoz azonban hogy a gazdasági kormányzás globális. guvernanța economică este o prioritate. dacă vorbim însă de aspectele globale și de rezultatele reuniunii G20, trebuie să ne gândim și la dimensiunea europeană. Din păcate, se pare că se ajunge foarte greu la soluții, mă gândesc aici la criza din Grecia, ceea ce reprezintă un pericol pentru Europa, dar și pentru întreaga lume. Pachetul de șase măsuri a fost adoptat, este un progres, dar nu este suficient. De aceea este îmbucurător faptul că acest raport merge mai departe, cere progrese, fie că e vorba de o politică economică mai eficientă sau altele asemenea. Trebuie să abordăm aceste probleme, însă stabilitatea monedei euro trebuie asigurată. Dacă nu se face acest lucru, nu vom putea ajunge la rezultate nici la summitul G20. Mulțumesc, doamna Flașicova. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, doamnă comisar. Domnul Höckmark și-a pregătit foarte bine raportul și l-a prezentat foarte bine. Trebuie să menționez că înaintea summitului G20 din noiembrie mai sunt multe de făcut în domeniul guvernanței uh, globale. Aici aș menționa doar două aspecte pe scurt. În primul rând, uh, majoritatea uh, părților uh, interesate. Știu că uh, sistemul economic mondial se prăbușește și probabil nu, vrea, nu va supraviețui crizei. Eu înțeleg acest raport ca fiind o contribuție pozitivă, pentru că situația nu mai poate continua așa, însă momentan nu e clar dacă nou sistem care va apărea din ruinele celui vechi va fi mai bun. Pentru că dacă vom avea reacții greșite la aceste evoluții, e posibil ca situația să se înrăutățească în continuare. De aceea aș dori să solicit uh, liderilor europeni și naționali să înțeleagă gravitatea situației și să acționeze în consecință, deoarece e vorba de supraviețuirea Europei până la urmă. De la parol. Mulțumesc. Și Șicluna are cuvântul. President. Mulțumesc, doamnă președinte. La un moment când atât Uniunea Europeană cât și um, economia mondială traversează o situație de nesigură, acest uh, raport vine la momentul potrivit. Avem uh, un um, summit în legătură cu uh, viitorul zonei euro, urmat de un summit G20. Ce ar trebui să dorim de la o guvernanță globală reorganizată. Trebuie să uh, ne asigurăm că obținem uh, acorduri comerciale. Atât uh, G20 cât și femeiul sunt instituții care trebuie să se schimbe dacă dorim ca lucrurile să evolueze spre bine. Femeiul trebuie să fie reformat și, Uniunea, și Grecia trebuie să primească o șansă nouă. Avem nevoie de un temei legal, e nevoie și de un secretariat permanent al femeii. Important să obțin și acordul finan- operatorilor financiari mondiali. Economia globală, în special în vest, traversează o criză de încredere. Important ca organismele să fie, să aibă structura necesară pentru scopul pe care trebuie să-l îndeplinească. Domnul Fighe, doamna Figueireira are cuvântul. Domnul Figueireira, mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președinte. Problema principală pe care au pierdut-o din vedere atât raportul cât și dezbaterea este identificarea cauzelor dezechilibrelor macroeconomice, care sunt cauzele crizei financiare. Nu întâmplător ignorăm aceste aspecte. Adesea, toată lumea evită să privească adevăratele cauze ale acestei probleme, pentru că astfel se uh, poate merge mai departe cu dezastrul și cu uh, injustiția socială. Să nu ne iluzionăm. Traversăm o criză a capitalismului și a uh, unui sistem economic predominant la nivel internațional. Cri- soluția la criză nu vine uh, de la uh, instituții supranaționale care încearcă să controleze producția bunurilor capitaliste. Democrația însă și este răspunsul la această criză. Soluția. Uh, și ea trebuie să fie bazată pe uh, drepturile pe care le-a acumulat până acum civilizația. Liberalizarea serviciilor și bunurilor, am mai văzut filmul acesta, iar consecințele acestor demersuri sunt foarte clare. Se contribuie la și mai multă injustiție. Este exact lucrul care ne-a adus la situația actuală. Evidențele acestor instituții arată că acest model nu trebuie urmat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Pașca, are cuvântul. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Mulțumesc. Doamna președinte, doamnă comisar, sunt uh, total de acord cu domnul Hegmark atunci când afirmă că e necesar să vorbim despre sistemul uh, global de guvernanță economică la uh, forumul G20, pentru că exact acolo se poate vorbi despre viitorul Europei cu o coordonare în domeniul financiar, bancar, a guvernanței. Eu nu sunt sigur însă că Uniunea Europeană în acest moment e un actor care poate oferi soluții uh, și alternative viabile, pentru că Uniunea Europeană se confruntă cu mari probleme pe care iată că nu le poate rezolva ne putem reaminti de criza economică actuală și de cauzele acestei uh, crize. Ne putem gândi la situația Greciei, care e lăsată nerezolvată. Eu sper că liderii noștri vor putea găsi uh, soluții constructive, pentru că până nu vor face acest lucru, nu putem să ne așteptăm ca lumea să ia în serios. De aceea mă tem că implicarea Uniunii Europene în acest domeniu nu va fi foarte prețuită. Grazie. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna comisar Reding, vă rog. Well, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să subliniez faptul că liderii europeni vor veni cu propuneri solide în această săptămână pentru a scoate Europa din criză. Acestea fiind spuse, domnul Höckmark are dreptate în a sublinia importanța guvernanței economice globale, ceea ce reprezintă o contribuție importantă la toate problemele de guvernare de pe toate continentele. Și Comisia împărtășește multe din recomandările domnului Höckmark. Aș dori de asemenea să mulțumesc uh, membrilor Parlamentului care au intervenit în discuție și au contribuit la această tematică. Actuala criză a fost uh, o, un punct de cotitură în uh, guvernanța globală. Pentru că înainte nimeni uh, nu și-ar fi închipuit că se pot reuni economiile sau că summitul G20 poate veni cu un răspuns coordonat în acțiunile care vizează depășirea recesiunii. Însă situația s-a schimbat. Aceste foruri au devenit uh, un loc de întâlnire pentru cooperarea internațională. Însă e nevoie de mai multe măsuri pentru a contracara actuala situație economică. Trebuie luate măsuri pentru a întări guvernanța și, așa cum se spune în raport, Uniunea Europeană trebuie să joace un rol important în reformarea guvernanței globale și nu putem, nu putem face acest lucru decât dacă uh, venim cu valoarea exemplului, ceea ce vor și face șefii de stat și de guverne în această săptămână. Președintele Barroso a spus în uh, discursul său cu privire la starea Uniunii că e momentul să se uh, unifice și reprezentarea uh, externă a Uniunii și să se consolideze și guvernanța internă. Aici mă refer la pachetul de șase măsuri. Și acum trebuie să trecem la o reprezentare mai unificată spre exterior, în special vis-a-vis -vis de instituțiile financiare internaționale, precum FMI, iar Comisia va veni în curând cu o propunere în acest sens. Grație, comisariu, la discuție. Mulțumesc, doamnă Reding. Am încheiat discuția, se va vota mâine la 12.30. Acum uh, discutăm raportul doamnei Barbara Matera privitor la situația mamelor singure.